Der Präsident! Guten Tag, meine Bună ziua, stimate doamne, stimați domni! Declar deschisă sesiunea noastră care a fost întreruptă pe 16 februarie 2012. Deci reluăm lucrările. Stimate doamne, stimați domni, cu un an în urmă a început primăvara arabă, care pentru mulți dintre vecinii noștri de la sud a adus libertatea. Și în Siria au ieșit oamenii pe stradă și au demonstrat pașnic, plin de speranțe, ca și în celelalte țări, sperând într-o viață mai bună. Din păcate însă, un dictator brutal s-a decis să acționeze împotriva libertății și împotriva propriului popor. Peste 8.000 de oameni au murit anul acesta în Siria și vărsarea de sânge la care asistăm cu toții zilnic nu se sfârșește. Oamenii din Europa și oamenii din întreaga lume noi toți uh, suntem uluiți de uh, brutalitatea acestui regim și de dificultatea pe care comunitatea internațională o are în a stopa aceste cruzimi. Parlamentul European face apel uh, la președintele Arasat ca cel puțin ajutorul umanitar pentru populație să poată să funcționeze. Împreună cu comunitatea internațională, Eh, și împreună cu eh, Kofi Annan eh, dorim să acționăm pentru ca ajutorul umanitar în favoarea populației civile să poată să se realizeze. Facem apel la toate puterile care au drept de veto în Consiliul de Securitate să nu uh, țină seama de considerente tactice când iau decizii. Uh, ieri, doamnelor și domnilor, am avut și uh, ziua în care ne gândim la victimele terorismului, pentru că cu opt ani în urmă, în martie 2004, la Madrid a avut loc unul dintre cele mai teribile atentate teroriste eh, de pe pământul european. În gara Atocha au murit 191 de oameni și peste 1000 de persoane au fost grav rănite ne gândim la victimele terorismului de la Madrid până la Londra, de la Bologna până la utoya uh, Utoia. Și noi, uh, de eurodeputații, suntem alături de uh, familiile care au avut de suferit. Suntem alături de cei care și-au pierdut pe cei dragi. Suntem alături de cei care au avut de suferit în urma atacurilor teroriste și uh, care, din păcate, au rămas cu uh, traume fizice și psihice. Parlamentul European condamnă orice formă de terorism, uh, pentru că terorismul este imprevizibil, este laș în anonimitatea sa și este unul din fenomenele cele mai oribile ale zilelor noastre. Ca atare trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i sprijini pe cei care au fost uh, victime ale unor acte teroriste. În plus, ieri, doamnelor și domnilor, s-a împlinit un an de la catastrofa produsă de tsunamiul din Japonia. La un an de la această teribilă tragedie am revăzut imaginile cumplite imaginile și legate de catastrofa uh, nucleară care a fost produsă de către tsunami. Parlamentul European după ce vom adopta ordinea de zi, va discuta în cadrul primului punct de pe ordinea de zi despre acest uh, teribil uh, eveniment și urmările sale, pentru că noi dorim să ne exprimăm compasiunea noastră față de numeroasele victime ale acestei catastrofe naturale și catastrofe nucleare. Și v-aș fi recunoscător dacă uh, ați vrea să ne gândim și la victimele terorismului, dar și la victimele um, celor din Siria. Și ar trebui să începem ședința cu un minut de reculegere.